Okay, so let me open, uh, reopen the meeting. Reluăm lucrările comisiei. Și începem cu punctul 7 de pe ordinea de zi. Uh, semestrul european pentru coordonarea politicilor economice. În primul rând, este o onoare să spun bun venit um, la 16 membri din partea Parlamentelor Naționale din 9 state membre Împreună cu alți funcționari avem alături de noi 46 de uh, participanți din partea Parlamentelor Naționale și vom avea un schimb de opinii cu dumnealor în ceea ce privește ciclul semestrului european pe anul 2019. Este un moment important uh, pentru purtarea acestei dezbateri pentru că recomandările specifice pentru fiecare țară în parte, adoptate de Consiliul înaintea uh, pauzei privind vacanța de vară vor fi implementate în legile bugetare din fiecare stat. Deciziile luate de fiecare Parlament Național în contextul adoptării legilor bugetare vor avea un impact asupra altor state membre, tocmai de aceea este important să discutăm împreună rezultatul ciclului semestrului european pe anul 2019. Un raport din proprie inițiativă privind ciclul economic pe anul 2019 este finalizat în Comisia Econ, raportarea fiind uh, Esther van der Lange din partea PP. Astăzi putem să discutăm și cele 272 de amendamente depuse la acest uh, raport pe care o să-l adoptăm în 2 uh, octombrie. Regimul lingvistic avem 23 de limbi pentru care există interpretare. În fața dumneavoastră aveți niște formulare pe care le puteți uh, folosi dacă doriți să interveniți. Deci sunteți rugați să completați formularele galbene uh, dacă doriți să luați cuvântul și să le dați uh, ușierilor. Avem la dispoziție două ore pentru această dezbatere. Vom începe după raportor cu raportorii din umbră, după care vom da cuvântul la câte doi reprezentanți din partea parlamentară națională, urmați de câte un eurodeputat. Fiecare intervenție ar trebui să se limiteze la maxim 3 minute și dacă va fi nevoie vom schimba um, această procedură pe parcursul dezbaterii. Um, nu aș mai fi dorit să um, mă lungesc mai mult și aș fi dorit să dau uh, cuvântul uh, raportarei doamnei Esther de Lange, dar nu este prezentă și dau cuvântul domnului Berger, care o înlocuiește pe doamna de Lange, după care uh, va urma să dăm cuvântul la doi reprezentanți din partea parlamentelor naționale. Deci aveți cuvântul, domnule Berger. Vă mulțumesc, domnule președinte. În cadrul semestrului european Parlamentul European își aduce contribuția cu două rapoarte. Primul l-am adoptat, acum a venit momentul să discutăm al doilea raport, care analizează punerea în aplicare a recomandărilor specifice pe fiecare țară în parte. Aceste recomandări au fost adoptate de Consiliul înaintea pauzei de vară și ele oferă sfaturi uh, Uh, specifice statelor membre despre cum trebuie să crească uh, locurile de muncă, investițiile, păstrând în același timp uh, sănătatea bugetelor. Care este situația economică actuală? Perspectivele economice sunt în continuare pozitive, dar ritmul de creștere economică a încetinit. Societățile și economiile noastre se confruntă cu mari provocări. Un șomaj mare în rândul tinerilor și multe locuri de muncă neocupate în același timp. Riscuri economice tot mai mari și incertitudinile politice ne reprezintă provocări importante. Ne confruntăm cu incertitudini tot mai mari reprezentate de războiul comercial între China și Statele Unite ale Americii, Brexitul, drept urmare, economiile, economia zonei euro în o perspectivă de creștere încetinită în comparație cu alte zone ale lumii și uh, Comisia cere statelor membre să-și continue um, eforturile din ultimii ani în uh, urmărirea un, unor politici uh, fiscale solide și um, politici de investiții bine țintite menite să modernizeze economia europeană. Politici fiscale responsabile care să respecte uh, pactul de stabilitate și creștere sunt necesare pentru a crea economii care să poată să facă față următoarei uh, recesiuni economice și pentru a face față povărilor uh, suplimentare care vor, vor apărea asupra bugetelor naționale. Rata de îndatorare este în continuare mare în zona euro și avem nevoie de reforme structurale pentru a îmbunătăți competitivitatea și pentru a crea uh, economii mai uh, reziliente. Piețele muncii din secolul 21 necesită investiții mai mari în uh, competențe, în educație, în formare pe parcursul întregii vieți. Avem nevoie de economii care să poată să facă față unor șocuri negative cu pieți, uh, piețe ale muncii uh, competi- uh, flexibile, cu instituții de calitate, cu sisteme judiciare eficace și cu o îmbunătățire a mediului de afaceri. Avem nevoie de mai multe investiții pentru a îmbunătăți productivitatea și competențele și pentru a ne îmbunătăți, drept urmare, potențialul de creștere pe termen lung. Avem nevoie de măsuri suplimentare pentru a acoperi um, lacuna de, inve- de investiții care a apărut în zona euro ca urmare a crizei economice și financiare. Există diferențe prea mari în continuare între statele membre și uh, trebuie să fie promovate atât investițiile publice cât cele private, respectându-se uh, pactul de, de stabilitate și uh, creștere. Um, orientările și recomandările uh, politice uh, gravitează în jurul acestor axe principale și acum uh, cred că trebuie să ne prezentăm propriile priorități, să transmitem Consiliului și Comisiei care sunt orientările de politici economice pe care le considerăm importante că trebuie să, pentru a fi puse în aplicare de către statele membre. Cred că acestea sunt principalele subiecte am înțeles că următoarea reuniune cu raportorii din umbră va avea loc mâine, ocazie cu care cred că vom putea discuta, uh, continua această discuție. Vă mulțumesc, uh, domnule Berger, și pentru că ați uh, fost dispus să înlocuiți pe doamna de Lange. Dau acum cuvântul domnului Antal din partea Senatului României. Vă rog, trei minute. Dear colleagues, uh, let me just say a few words in Hungarian. Dragi colegi, o să spun câteva cuvinte în limba maghiară, pentru că reprezint Senatul României și minoritatea maghiară din România. Jeff, igen Vă mulțumesc pentru um, faptul că pot să fiu prezent aici, în această clădire care poartă numele unei uh, personalități foarte importante după Revoluția, Iosef Antal. Dragi colegi, este o mare onoare să pot reprezenta România la această întâlnire foarte importantă, nu doar pentru țara mea, dar și pentru întregul proiect european. Știți prea bine că România participă cu totul în semestrul uh, european și apreciem importanța conferită de Comisia Europeană și Consiliul uh, acestui instrument menit să garanteze uh, coordonarea politicilor uh, economice. În ceea ce privește analiza de creștere anuală pe anul 2019, apreciem abordarea coerentă de care a dat dovadă Comisia Europeană pentru a păstra um, cele trei priorități esențiale. Finanțe sănătoase, publice, investiții de calitate și reforme Uh, axate pe îmbunătățirea productivității și pe o creștere cu caracter inclusiv. Ținând seama de faptul că acum se desfășoară negocierile pentru viitorul uh, cadru financiar multianual, susținerea investițiilor va fi foarte importantă pentru următorul uh, deceniu. Politicile de coeziune și fondurile de coeziune pot să-și aducă o contribuție din acest punct de vedere. Analiza și uh, recomandările specifice pentru fiecare țară în parte trebuie să ducă la o mai bună aliniere a cheltuirii acestor fonduri cu prioritățile uh, europene și reprezintă punctul de plecare a dialogului uh, purtat între state membre și Comisia Euro- Europeană. Nu este nicio îndoială că investiții mai bine orientate vor fi utile pentru a atinge obiectivele semestrului european. Din punctul nostru, din punctul nostru de vedere, pe termen mediu, ar trebui să ne axăm mai degrabă pe implementare și nu pe o sarcină administrativă suplimentară și sunt sigur că România va răspunde prin măsuri care vor confirma voința politică continuării reformelor, care vor contribui la o creștere durabilă și cu caracter inclusiv, care va îmbunătăți de asemenea calitatea ocupării în țara noastră. Și vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc pentru intervenția, domnule Antal, pentru angajament și pentru dedicarea de care dați uh, dovadă. Și acum are cuvântul domnul Cocoș din partea Camerei Deputaților, tot din România. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimate colege România participă activ la semestrul european și apreciem importanța acordată de Comisia Europeană și de Consiliul European acestui instrument, care are rolul de a întări coordonarea dintre politicile economice și sociale naționale, strategia Europa 2020 și obiectivele Pactului de Stabilitate și Creștere. <clears throat> În ceea ce privește analiza anuală a creșterii 2019, Apreciem abordarea consecventă a Comisiei Europene, care constă în menținerea celor trei priorități principale, respectiv finanțele publice solide, investițiile de calitate înaltă și reformele axate pe creșterea productivității, incluziune și calitate instituțională. <clears throat> În plus, salutăm abordarea recentă a Comisiei Europene, care este axată pe stimularea investițiilor și consolidarea legăturii dintre necesitățile privind reformele structurale și bugetul UE, care are scopul de a crea cadru adecvat pentru realizarea obiectivelor UE privind obținerea unei creșteri economice sustenabile și inclusive. Având în vedere negocierile privind uh, cadrul financiar multianual, evaluarea nevoilor privind investițiile susține eforturile noastre în uh, stabilitatea priorităților pentru următoarea decadă și dezvăluie modalitatea în care fondurile politicii de coeziune pot contribui la, la acest lucru. Așadar, analiza din rapoartele de țară contribuie în mod semnificativ la realizarea unei corelări mai bune a programării fondurilor de, cu diferite etape ale semestrului european și reprezintă baza dialogului dintre statele membre ale UE și Comisia Europeană în ceea ce privește pregătirea acordului de parteneriat. Semestrul european oferă cadrul adecvat pentru identificarea priorităților naționale privind reformele și pentru dezvoltarea politicilor de investiții. Investițiile mai bine țintite ar putea aduce o contribuție semnificativă obținerii obiectivului semestrului european. Considerăm adecvat abordarea Comisiei care axează recomandările specifice de țară pe un număr limitat de arichee și priorități. Pe termen mediu, atenția ar trebui axată pe implementarea și nu pe introducerea unor procese adiționale de muncă. România va răspunde prin măsuri care vor continua voința politică de a continua reformele care contribuie la creșterea sustenabilității și, și incluziunii, creșterea atractivității investițiilor și calitatea înaltă a locurilor de muncă. Mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, Mr. Cocus. Now uh, the Vă mulțumesc. A venit acum rândul în rândul reprezentanților în Parlamentul European. Dau cuvântul uh, doamnei Laluc uh, din partea ieșidă. Mulțumesc. Semestrul european are recomandări specifice pentru fiecare țară și dorește sporirea creșterii și a creierii de locuri de muncă și a combate dezechilibrile macroeconomice și uh, Uh, a ajusta cheltuielile publice. Dacă ne uităm la situația macroeconomică, ne dăm seama că din 2011 până acum am asistat la o creștere destul de slabă, care nu depășește 1,2-1,5% chiar și în anii cei mai buni în zona euro și constatăm că se manifestă dezechilibre macroeconomice în ceea ce privește balanța comercială în zona euro cât și în afara zonei euro există excedente uh, uriașe și șomajul este în medie de 7,6% pentru zona euro, ceea ce trebuie privit în contextul uh, uh celor uh, 87 de milioane de persoane care trăiesc sub uh, pragul sărăciei. S-a investit, uh, s-a vorbit, se vorbește întotdeauna despre uh, Uh, investiții în zona euro la nivelul uh, OCDE și uh, FMI, dar în 24 de țări din 28 investițiile au scăzut în, în ultimii 10 ani. Acum nu se mai investește suficient pentru a ne întreține patrimoniul și capitalul european. Bilanțul, din păcate, nu este pozitiv în contextul în care uh, ne confruntăm cu provocări foarte importante, cum ar fi uh, schimbările climatice. Iată de ce grupul meu, social-democrat, uh, a făcut eforturi pentru a negocia textul semestrului european în cadrul Comisiei Econ pentru a-i da un nou avânt. Propunem integrarea unui unor indicatori climatici și sociale, chestiunea precarității uh, climatice, care afectează 100 de milioane de locuitori europeni, dorim uh, să existe un capitol și pentru sporirea investițiilor publice, pentru a se investi în tranziția ecologică, care ne-ar permite să creăm milioane de locuri de muncă, unul dintre obiectivele semestrului european. Și mai mult, cerem mai multă flexibilitate în cadrul uh, pactului care zobește prea multe economii și societăți Angajații se confruntă cu foarte multe schimbări eh, în ceea ce privește digitalizarea, și așa mai departe, dorim să se integreze în raport import, importanța politicilor de învățământ și de formare, să se garanteze sisteme de securitate sociale și participarea partenerilor sociali în uh, negocieri. Acest lucru este foarte important, după părerea noastră. Propunem și o armonizare a fiscalității europene pentru a da mai multe mijloace statelor membre și pentru a pune uh, Uh, capăt acestei curse nebunești, fiindcă la ora actuală avem nevoie de bani pentru investiții. În egală măsură cerem o creștere a salariilor care uh, iar uh, face bine unei economii deflaționiste din punct de vedere structural și dorim reguli mai stricte pentru bănci și pentru, și pentru sectorul finanțelor pentru a-i proteja pe cetățenii europeni. Politicile economice sunt uh, foarte importante, bineînțeles, dar dorim să privim pragmatic situația actuală și nu putem uh, să ne îndreptăm numai în această direcție. Avem nevoie de o reformă pe fond ambițioasă a semestrului european, care ar fi uh, semestrul european ar fi un instrument extraordinar dacă s-ar ține cont de dimensiunea, nu numai de dimensiunea economică, ci de, și de cea socială și climatică. Vă mulțumesc! Starting with the second, uh... Mulțumesc, doamna Laluc! Începem a doua rundă la care uh, participă reprezentanții parlamentelor naționale. Primul este domnul Melar din Ungaria. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, eurodeputați, doamnelor și domnilor. Aș dori să spun câteva cuvinte în uh, legătură cu procedura semestrului european. În ceea ce privește Ungaria, pentru ca obiectivele legate de, uh, de deficit și cele legate uh, de reducerea datoriei publice, ar trebui să se um, efectueze o reducere de 1% a cheltuielilor și mi se pare corectă poziția adoptată din acest punct de vedere de Comisia dumneavoastră. În același timp, nu pot să înțeleg modul în care guvernul maghiar a reacționat uh, vis-a-vis -vis de această cerere. Poziția guvernului ungar mi se pare una greșită, pentru că în acest uh, moment creșterea, rata creșterii economice mm, gravitează în, în jurul a 3-4% în trecut în ultimii ani. Uh, această rată de creștere a fost una și mai mare, ceea ce cred că ne demonstrează că mm, economia maghiară se supraîncălzește. Această supraîncălzire cred că poate fi explicată prin faptul că mult prea rapid au fost accesate și cheltuite fondurile europene, ceea ce ceea ce a făcut ca uh, domeniul uh, construcțiilor, de exemplu, să crească cu 50% deja de o perioadă lungă de timp, ceea ce a făcut să apară o bulă în domeniul, în acest domeniu al construcțiilor, din nou un indiciu foarte clar al unei supraîncălziri a mm, economiei. Inflația crește de asemenea tot mai mult și forintul maghiar uh, pierde tot mai mult din, uh, valo- din valoare. Anul trecut au avut loc alegeri în Ungaria, în acest an vor avea loc alegeri uh, locale și eu consider că există un mare pericol ca această creștere economică susținută în mod artificial, această bulă, va, um, se va desumfla la un moment dat. Tocmai de aceea salut comisia for, uh, formulată de Comisia Europeană ar, ar fi de dorit să asistăm la un așa numit uh, soft landing, la o um, recorire treptată a economiei, astfel încât să ajungem la o rată de creștere de 2-3%. Vă mulțumesc. Domnul Cologiani s-a acum cuvântul din partea Greciei. Mulțumesc. Ca președinte al Uh, Comitetului Permanent pentru Chestiuni Elenice în Parlamentul Grec. Vreau să uh, vă salut pe toți. După cum știți, avem un guvern nou din uh, luna iulie, condus de domnul Mitsotakis, iar una dintre prioritățile noului guvern o reprezintă investițiile, scăderea taxelor, învățământul de calitate, sistem de sănătate, uh, de calitate și un nou avânt dat sectorului privat, precum și solidaritate față de cei nevoiași, precum și problema migrației. Vreau să vă spun că în ultimele zile Grecia a asistat la o creștere a valului de migrație. Numai uh, săptămâna trecută au sosit 2500 uh, de migranți uh, pe insulele din nordul Mării Ege. Avem acest raport privind politicile economice ale zonei euro. Vreau să vă spun că angajamentele noastre bugetare și angajamentele noastre privind reformele structurale vor merge mai departe. Scopul nostru este să facem față dezechilibrelor macroeconomice, vrem să sporim investițiile, votând uh, o nouă lege a dezvoltării care va ajunge în Parlament săptămâna viitoare. Dorim să consolidăm industria turismului, să protejăm mediul înconjurător, să ne concentrăm pe uh, surse de energie renoi, regenerabile. Mulțumesc uh, foarte mult. Acum a doua rundă pentru membrii Parlamentului, începând cu lui Garigano de la Renew, care este și raportor din umbră. <laughs> wrong, wrong place. Thanks, Mr. Chairman. And thanks to all our, our colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor colegilor din celelalte țări și le urez bun venit la Bruxelles. În cadrul negocierilor, Renew Europe a dovedit uh, că este gata să facă uh, compromisuri și să, să, să-și țină promisiunea de a reînnoi Europa. Vreau să-i mulțumesc doamnei de Lang și celorlalți raportori. Linia roșie o reprezintă angajamentul nostru de a reînnoi Europa, de a duce la bun sfârșit reformele care sunt necesare pentru a consolida Uniunea. Și așa cum i-am uh, spus și domnului Draghi ieri, uh, acest lucru începe cu o monedă care nu mai trebuie să fie salvată. E foarte bine că domnul Draghi a salvat moneda euro, dar, nici, eh, dar niciun cetățean european nu-și dorește o, o monedă care să trebuiască să fie salvată. Iată de ce statele membre trebuie să-și facă, eh, să ia măsurile necesare, dar eh, și prin intermediul legislației naționale. Așa cum a spus domnul Draghi ieri, este nevoie de o funcție de stabilizare, de finalizarea Uniunii Bancare și e nevoie de programe de reforme necesare pentru a evita ce s-a întâmplat în 2000 2011, pentru a nu se mai repeta ce s-a întâmplat în 2011. Dar nu e vorba doar de stabilizarea Uniunii Europene. Europa are nevoie de reforme pe viitor. Trebuie să combatem evaziunea fiscală, spălarea de bani și să garantăm finanțe de calitate și durabile. Trebuie să ne asigurăm că mediul înconjurător va deveni o prioritate mai importantă pentru noi și pentru cetățenii europeni și să ne asigurăm, să ne asigurăm că economia europeană va putea să facă parte din revoluția digitală. Sperăm că țările să-și adopte recomandările. Doar 60% dintre aceste recomandări au fost puse în aplicare din 2016, deci uh, nu s-a înregistrat suficient progres. Nu vom sta cu brațele în sân lăsând reformele să zacă la Comisie și la Consiliu. Vrem ca aceste reforme să înregistreze progres. Europa are foarte multe de făcut și uh, noi ne ținem promisiunea de a reînnoi Europa și sperăm că vom, ne vom putea bizui și pe parlamentele naționale. Mulțumesc, mulțumesc lui. Iar acum, de la parlamentele naționale, domnul Borghi, de la Camera Deputaților din Italia. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. În Italia au avut loc ceva schimbări de când am fost aici ultima oară, data trecută făceam parte din majoritatea la guvernare, acum sunt în opoziție. Sunt lucruri care se întâmplă chiar și fără alegeri. Asta este situația în Italia. Ceea ce nu s-a modificat în schimb, după părerea mea, este această greșeală totală care se află la baza recomandărilor uh, pe țară. Eu mă bazez pe tabela de punctaj pentru uh, valorile și tendințele macroeconomice. Eu văd că Italia uh, se află în afara parametrilor, mai ales pentru nivelul datoriei, și este bine însoțită aici pentru că 15 alte state membre se află în dezechilibru la nivelul datoriei și de asemenea um, pentru rata șomajului. În rest, ceilalți parametri uh, nu uh, depășesc uh, valorile din această scară. Ce putem să facem ca să reducem șomajul? Ca să reducem șomajul, trebuie să facem investiții și să luăm măsuri fiscale, să reducem povara fiscală. Am făcut deja acest lucru în trecut, dar când mă uit la recomandările pentru țară, se cere o mărire a impozitelor, mai ales pentru ă, case și apoi reducerea pensiilor. Dar aceste măsuri deși au fost luate în Italia. Unele măsuri le-au luat ă, membrii guvernului Mario Monti, au fost făcute în mod violent, deoarece ce s-a ajuns la o creștere ureașă a taxelor pe um, case, o reducere foarte mare a pensiilor, ceea ce se numește legea Fornero, și o reducere a cheltuielilor. 13 semestre, 13 semestre și nu luni uh, de uh, trimestre, mă scuzați, și nu luni de recesiune au fost uh, consecințele acestor măsuri. Deci dacă singurul parametru serios, da, și bineînțeles că a crescut și datoria, pentru că uh, Uh, raportul între nivelul datoriei și PIB după 13 trimestre de recesiune, normal că a dus la o creștere a nivelului datoriei. Deci dacă singurii parametri din tabela de punctaj, unde noi nu suntem la înălțime, sunt nivelul șomajului și nivelul datoriei, cum puteți să sfătuiți Italia să pună în aplicare exact aceleași politici care au dus la creșterea șomajului și la creșterea nivelului datoriei? Deci, vedeți, s-a dovedit deja că aceste măsuri nu funcționează. Unii ar putea să spună că pe hârtie uh, uh, credeți că um, n-au funcționat uh, și de aceea nu vreți să le aplicați. Nu este adevărat. Noi chiar le-am aplicat și am văzut că nu funcționează. Deci, indiferent dacă suntem la guvernare sau dacă suntem în opoziție, trebuie în mod constant să ne opunem acestui sistem și să ne opunem acestui sistem, așa cum a spus și, de, așa cum spune Draghi. Dacă Draghi este modelul dumneavoastră, Chiar dacă unii vă spun lucruri care se potrivesc modelului dumneavoastră, ar trebui să plecați frechea și le ascultați. Mulțumesc! Domnul Fantetti, tot din Italia, din, de la Senat. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă mulțumesc că ne-ați lansat o invitație pentru a participa la această sesiune. Uh, vom sunt un eurofil convins, sunt uh, secretar la Senatul Republicii și mă bucur să-i salut și pe colegii de la Comisia de Bugete. Îmi pare rău că doar 9 uh, state membre sunt uh, reprezentate astăzi. Poate că pe viitor puteți să invitați mai multă lume. Ieri am ascultat audierea lui Mario Draghi și încă o dată s-a folosit Um, s-a văzut că s-a, um, Banca Centrală Europeană a folosit într-o mare măsură instrumentele de politică monetară și noi vrem să insistăm asupra faptului că acum instrumentele de politică fiscală ar trebui să fie prioritare. În acest sens, cele două propuneri prezentate, una pentru protejarea investițiilor și pentru a face față efectelor prociclice din uh, investițiile publice, și apoi măsura pentru ajutorarea bugetelor naționale în momente de încetinire economică, credem că aceste două propuneri sunt binevenite. Thank you. Now there is slot for... Mulțumesc. Acum avem uh, runda pentru următorii raportor din umbră. Domnul sunt de la Vers. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le urez bun venit oaspeților noștri în această după-amiază la Parlamentul European. Acest dialog este extrem de important pentru a coordona mai bine controlul parlamentar uh, asupra semestrului european și a măsurilor acestuia. Semestrul european uh, are nevoie de reforme profunde. Răspunderea democratică, uh, răspunderea statelor membre, precum și tabelul de marcaj care am lucrat în ultimii ani trebuie să fie actualizat pentru a ține cont de provocările sociale și de mediu care ne așteaptă. Iar în ultimii ani, în Parlamentul European, ne-am arătat destul de critici la adresa modul în care se aplică tabelul de marcaj și instrumentarul. Comisia s-a arătat uh, foarte fermă și dură în ceea ce privește punerea în aplicare a regulilor bugetare, dar pe de altă parte, avem, iată, un alt set de reguli care se referă la dezechilibrele macroeconomice, unde Comisia Europeană nu a făcut uh, atât de multe în ceea ce privește aplicarea acestora. Ne confruntăm cu diverse provocări. Semestrul european este un instrument uh, important și trebuie, într-adevăr, să ne coordonăm politicile economice. Dar uh, cred că și uh, la raportul de care ne ocupăm cu doamna de Lange încercăm să îmbunătățim acest instrument sau să facem recomandări în acest sens. Și vreau să mă refer la un alt subiect care este pertinent uh, aici. În trecut, recomandările specifice pe țară nu s-au referit la un subiect foarte important și anume impozitarea. Iată, acest lucru trebuie să se oglindească în schimbările pe viitor. Și încă un lucru, dezbaterile privind semestrul european sunt un moment oportun de a ne gândi la mixul nostru de politici. Iar unul dintre lucrurile pe care, la care dorim, despre care dorim să se reflecte în raport um, este că mixul de politici pe care l-am folosim se, se bazau pe reforme structurale are oferte, precum și consolidarea fiscală dură, s-au dovedit a avea efecte negative la nivel social și de mediu și nu au avut rezultate extraordinare nici la nivel economic, dat fiind că ne confruntăm cu o recesiune economică, trebuie să regândim acest mix de politici și acum, așa cum a spus și domnul Draghi ieri, uh, Elementul uh, de instrumente fiscale se folosește la nivel european. Există unele țări care au spațiu fiscal și acest spațiu fiscal trebuie să fie folosit, iar acest lucru trebuie să se oglindească și în semestrul european. Și în cele din urmă am discutat foarte mult despre reformele structurale ce trebuie să aibă loc la nivel național, dar să nu uităm reformele structurale ce trebuie să aibă loc la nivel european, fiindcă una dintre problemele cu care ne confruntăm în zona euro este că nu am finalizat uh, un lucru care trebuia finalizat și despre care știm foarte clar că trebuie finalizat după ultima criză, și anume schema pentru garantarea depozitelor și o capacitate fiscală de a avea, de a pune la punct politici contraciclice la nivel european. Iar de ce este foarte important să continuăm acest dialog între Parlamentul European și Parlamentele Naționale și sper că acest raport de care ne ocupăm împreună cu doamna de Lange va reprezenta un instrument bun în acest sens. Mulțumesc, mulțumesc. Le spun celor care au venit mai târziu că dacă doriți să luați cuvântul, trebuie să completați acest formular pe foaia galbenă și să le dați ușierilor. Începem acum următoarea rundă de la Parlamentele Naționale. Domnul Wissler de la Luxemburg, Camera Deputaților. Aveți cuvântul. Mulțumesc, Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru această mm, invitație. Aș dori să spun, în primul rând, cât de important este instrumentul de analiză financiară pe care îl avem la dispoziție, pe care îl au la dispoziție țările mm, din partea Comisiei și uh, și uh, acest lucru este important și pentru un deputat al opoziției. Iată, vorba despre aceste recomandări. Aș vrea să fac câteva remarce privind Luxemburgul și uh, agregatele politice economice, precum și recomandările făcute în acest document. În principiu, uh, semnalul este verde pentru Luxemburg. Nu avem decât 20% datorie publică, o creștere de 2,5%. Nu, nu avem probleme cu aceste elemente. Uh, dar uh, se prefigurează niște probleme pe viitor și trebuie să ținem cont de acest lucru la Luxemburg. Iar recomandările făcute de comisie au subliniat foarte bine aceste primejdii pe termen lung cu care se confruntă țara mea. Este vorba despre îmbunătățirea durabilității pe termen lung a sistemului de pensii. Aceasta este o mare problemă la noi în țară, fiindcă uh, Sistemul de pensie actual uh, generează în continuare uh, un bilanț pozitiv, dar știm că peste câțiva ani, începând cu 2023, uh, nu va mai fi cazul și începând cu anii 30, nu vor mai fi bani. Trebuie să definim, deci, deja acest sistem, să-l schimbăm Acum cât mai avem bani, este limpede acest lucru, dar trebuie făcut uh, și trebuie pus accent, uh, accentul pe punerea în aplicare. O altă problemă a țării mele care se regăsește în, între recomandări este că la ora actuală avem o evoluție economică și o creștere economică evidentă de 2,6 uh, 3%, care însă reprezintă și o creștere demografică, mai ales o creștere demografică, ci nu, și nu o creștere a, productiv- a productivității. În ultimul de- deceniu a crescut cu până la 20% populația, iar asta merge mână în mână cu o serie de probleme, de o probleme uh, legate de locuințe, prețul la locuințe sau chiriile, care crește anual cu 6-7%, dar și probleme legate de transportul în comun, care este e, supraîncărcat, deci este nevoie de investiții e, în aceste domenii din ce în ce mai mult. Iar recomandările spun acest lucru foarte clar. Guvernul face eforturi, dar uh, la ora actuală acestea sunt probleme nu de finanțare, ci de mână de lucru și de punere în practică a unor politici. Iar analiza făcută în aceste recomandări este foarte pertinentă, iar Luxemburgul trebuie să pună accentul pe uh, punerea în aplicare uh, a acestor recomandări. Vă mulțumesc! Comment, Uh, now I have... Vă mulțumesc pentru aceste comentarii. Acum dau cuvântul domnului Pesco de la Senatul Italian. Vă mulțumesc pentru invitație. Pentru mine este o bucurie să mă aflu aici și să discut alături de mulți alți colegi europeni care se ocupă de bugete. Sunt entuziast pentru că este o ocazie unică ca să discutăm despre acești indici și echilibrele macroeconomice care sunt important de analizat, de avut în vedere. Indicii economici de dezechilibre macroeconomice pot să fie uh, rezolvați și explicați prin doi factori. În primul rând, dumpingul fiscal care este o practică destul de răspândită chiar și în unele state membre și, din păcate, defavorizează alte state membre care au o fiscalitate mai riguroasă. Și apoi costul diferențiat al mâinii de lucru uh, de la un stat membru la altul. Multe state membre suferă din cauza faptului că întreprinderile își delocalizează producția în țările unde mâna de lucru este mai ieftină. Acești indici macroeconomici ar trebui să țină cont de acești doi factori uh, și așa se va înțelege mai bine diferența dintre diferitele state. Din ceea ce privește metoda, ar fi util să ne închipuim Uh, crearea unui singur indice, uh, un, plus față de cele de aici sau care ar putea să le fuzioneze pe toate, astfel încât uh, chiar și un nou specialist să poată să înțeleagă dintr-o privire unde se situează o stată față de celelalte. Ar fi mai simplu dacă ar exista un singur indice. Aceasta despre metodă. Iar în ceea ce privește subiectele pur politice, adică de politică economică, Uh, ar fi util dacă ne-am gândit cu toții la adevăratele probleme cu care se confruntă statele din Europa. Mă refer la viitorul tinerilor, la tehnologie, la restructurare, la sănătate, la mm, mm, mediu, la problema vârstnicilor cu toți ar trebui să ne implicăm ca să putem să um, găsim uh, soluții pentru această problemă cu care ne vom confrunta cu toții și, bineînțeles, uh, nivelul ocupării. În toate aceste sectoare trebuie să facem investiții. Însă nu toate țările au aceleași uh, resurse. Știm că regulile bugetare pot să condiționeze nivelul investițiilor din statele membre. Lasez un apel, așadar, către toate țările, astfel încât, uh, um, așa cum spunea și noua președinte a Comisiei, prin intermediul acestui Green Deal, dar și prin alte mijloace, să ne concentrăm pe subiectele cele mai importante și să ne dăm suficiente resurse ca să facem investiții în mod diferențiat, pentru că regulile bugetare, cum spuneam, sunt diferite de la un stat la altul. Mulțumesc! Acum dau din nou cuvântul unui eurodeputat, domnul uh, Eugen Iușița de la ECR, care este de asemenea raportor din umbră. Thank you, Mr. Vă mulțumesc, domnule Nedermayer. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru munca dumneai ei. Cred că dumnea ei ne-a prezentat un raport din proprie inițiativă de foarte bună calitate. Apreciez de asemenea și eforturile celorlalți raportori din umbră ca să avem un text echilibrat. Au avut deja loc două întâlniri între raportorii din umbră, însă sunt oarecum dezamăgit în ceea ce privește includerea amendamentelor depuse de diferitele grupuri politice, din păcate, față de propunerea inițială, acum raportul uh, s-a înrăutățit. Și din câte am înțeles, anumite grupuri nu acceptă soluțiile de piață ca să facă față problemelor din zona euro. Și nu înțeleg de ce s-au șters trimiterile la uh, faptele relevante care ar trebui să facă față din raport ca de exemplu să se șteargă ceva care este evident în alineatul 13. Investițiile publice sunt finanțate de contribuabili. De ce să ștergem asta din text? De asemenea, faptul că pactul de stabilitate și de creștere nu va fi uh, pe deplin implementat. De ce să dispară și această idee din text? atunci când discutăm către, uh, cu publicul, spunem că vrem zero toleranță pentru evaziune fiscală și evitarea plății impozitelor. Dar când se pune problema să respectăm regulile pentru instituțiile publice, cere mai multă flexibilitate. Eu nu înțeleg această abordare, nu este una uh, responsabilă. În consecință, există mai multe uh, aliniate în textul final pe care eu nu pot să-l uh, nu pot să le sprijin. Și uh, ECR spune că întotdeauna um, ar trebui să se ia um, măsuri care să permită statelor membre să aibă marjă de uh, manevră atunci când se cere vot în unanimitate la Consiliu pentru orice fel de măsură, grupul meu nu poate să fie de acord. Acum domnul Atila din Ungaria. Vă mulțumesc, domnule președinte. Colegul care a luat cuvântul înaintea mea din Ungaria este un deputat independent, dar care face parte din opoziție. Și el a repetat aceleași argumente uh, cu care ne-am confruntat atunci când votam legea bugetului. Trebuie să spun că ar fi mai elegant să discutăm despre uh, subiectul zilei. Potrivit uh, opoziției, în Ungaria, procedura lansată împotriva țării noastre ar fi cauzat uh, mai multe uh, probleme, au existat mai multe efecte negative. Totuși, nu este chiar așa și ministrul nostru va vorbi exact despre măsurile ce urmează să fie întreprinse. În ce privește recomandările uh, specifice pe țară, uh, s-au făcut recomandări pentru uh, sistemul de îngrijire de sănătate și pentru măsurile de luat la nivel fiscal. În ceea ce privește impozitele, noi nu suntem de acord cu recomandările, iar în ceea ce privește datoria, trebuie să ținem cont de um, efectul măsurilor uh, recomandate. Noi vrem să avem o gestionare sustenabilă a bugetului și cheltuieli cu un nivel de eficacitate crescut. De luni de zile se vorbește despre cum trebuie analizate datele. Pentru noi este foarte important să se comunice datele corecte și de asemenea este important ca statele membre să aibă uh, întotdeauna un cuvânt de spus. Acest lucru mi se pare cu atât mai important în cadrul semestrului european să nu se depășească anumite limite. De pildă, în ceea ce privește anumite recomandări care au fost formulate apropo de justiție, ce au de-a face cu bugetul? Sunt recomandări pur politice și noi nu putem accepta așa ceva. Mulțumesc, domnule Atila. Nu mai am uh, niciun alt membru al Parlamentelor Naționale înscris pe lista vorbitorilor, dar mai aveți timp să vă manifestați dacă doriți. Îi dau cuvântul lui Jose Gusmao din partea GUE, care este de asemenea raportor din umbră pentru raportul doamnei de Lange. Vă mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi în portugheză. Regulile europene um, uh, au uh, un uh, Uh, dată de renoire prociclică, iar în acest raport încercăm să introducem niște idei care să ducă la crearea de instrumente care să reducă această nevoie de renoire sau această îmbătrânire prociclică, fie la nivelul politicilor uh, bugetare, la nivel european, care au ca scop investițiile și uh, mai ales investițiile în domenii ce țin de politicile sociale și uh, politicile climatice și am dori să se introducă derogări în ceea ce privește aplicarea regulilor uh, Pactului de Stabilitate și de Creștere bazate pe investiții în aceste domenii. Iar uh, acest lucru merge mână în mână cu regulile consensuale în ceea ce privește bunele finanțe publice și anume de a avea o politică contraciclică uh, care să se bazeze pe investiții și care ar duce la niște rezultate practice în contextul uh, declarațiilor care, emoționale care se fac în ceea ce privește combaterea inegalității, a sărăciei și a schimbărilor climatice. Dacă trebuie să luăm, dacă vrem să luăm în serios uh, toate aceste probleme la nivelul Uniunii Europene, trebuie să se um, materializeze aceste deziderate în uh, regulile și politicile Uniunii Europene. Iar în ceea ce privește recomandările specifice făcute țărilor, uh, noi considerăm uh, că trebuie să se facă un bilanț critic, nu numai pentru că sunt multe țări, multe guverne democratice care aleg pur și simplu să nu dea curs acestor recomandări, fiindcă nu sunt compatibile cu platformele lor uh, pe baza cărora au fost alese. Dar uh, trebuie să vedem ce se întâmplă și cu țările care au urmat aceste recomandări. Dacă recomandările care se fac sunt generalizate, e vorba despre flexibilizarea pieței uh, muncii în multe țări, această recomandare uh, Uh, a adus la desfințarea instrumentelor de negocieri colective și s-a promis că se va duce la condiții de muncă mai bune, la salarii crescute și la șomaj redus, dar nu s-a întâmplat acest lucru, iar generațiile cele mai afectate de acest val de reforme pe piața muncii sunt și cele mai afectate de șomaj, de precaritatea locurilor de muncă și de salariile scăzute, chiar dacă, bineînțeles, sunt uh, mai calificate. În dezbatere, după părerea noastră, acestea sunt subiectele care trebuie să-și găsească o rezolvare și considerăm că dezechilibrile macroeconomice pentru care s-au creat tot soiul de indicatori, trebuie să se manifeste și în politicile europene, fiindcă la ora actuală nu facem decât să dăm uh, avize birocratice care nu afectează deloc politicile europene și cu atât mai puțin politicile naționale. Thank you very much. Vă mulțumesc. Acum toată lumea poate să participe la dezbatere. Dacă ați completat formularul galben și ați cerut uh, timp de vorbire, Dau cuvântul lui Eric Kruger de la PPE. Thank you so much, Mr. Chairman. Uh, I'm very pleased. Mulțumesc, domnule președinte. Spune doamna Ghiori. Urez bun venit colegilor noștri de la Parlamentele Naționale și mi se pare că este un format ideal ca să discutăm despre chestiuni de guvernanță și despre recomandările specifice în cadrul procedurii semestrului european Multe din aceste uh, aspecte sunt soar uh, fie competență exclusivă europeană sau uh, națională și sau uh, com, dublă competență. Acum aș vrea să vorbesc uh, limba maternă. Este o ocazie unică în care putem să ascultăm mai multe intervenții în limba maghiară, deci profitați de frumusețea acestei limbi. Uh, în ce privește semestrul european, eu nu știu dacă acesta este locul potrivit ca să facem o dezbatere de politică internă. Ar fi mai bine să ne uităm la cifre uh, atunci când discutăm despre situația din Ungaria și să facem o comparație cu situația de acum 10 ani, când a trebuit salvată Ungaria pentru prima dată. Acum avem o rată de creștere economică de mai bine de 5%, una dintre ratele cele mai crescute. S-au creat numeroase locuri de muncă și avem performanțe bune și în alte domenii. Am reușit să reducem șomajul, am reușit să reducem deficitul comercial, am reușit să reducem nivelul datoriei și vrem să continuăm mm, cu această tendințe. Semestrul economic este o procedură extraordinară, însă ar trebui să se țină cont de faptul că, în realitate, dacă ne încăpățânăm să fim atenți doar la uh, aceste recomandări. Uh, ele, de fapt, sunt ca un fel de pom de Crăciun, uh, încărcat cu tot felul de obiective și de doleanțe, dar până la urmă uh, devine prea încărcat și uh, se uh, distruge. Comisia Europeană face recomandări care n-au nimic de a face cu uh, coordonarea politică și dacă exagerează, țările nu vor mai lua nimic în serios. Pentru este ca și cum Comisia dorește să se amestece în absolut toate domeniile. S-a vorbit și despre nevoia de ownership. Repet, dacă doriți să faceți prea multe, veți avea mai mult de pierdut. Și revin la limba engleză. Se descrie bine situația zonei uh, uh, euro și a UE în general însă multe dintre recomandări, de fapt, tind spre o armonizare fiscală și se vorbește despre folosirea vetului majoritate sau despre uh, rate minime de impozitare. Colegul de la ICR a prăsisera, din păcate, și el a spus că ne împușcăm singur în picior. De ce? Pentru că dacă nu autorizăm concurența fiscală în Uniunea Europeană, mai multe societăți uh, vor părăsi teritoriul UE. Concurența fiscală este oportună pentru competitivitatea europeană. Deci eu sunt împotriva oricărei forme de armonizare fiscală și uh, împotriva amendamentelor care cer acest lucru. Vă mulțumesc pentru această declarație. Acum, Maric Beltca de la Social și Democrat. Thank you. Uh, well, the Europe... Vă mulțumesc. Economia europeană se confruntă cu două probleme. O creștere de nivel, cu un nivel scăzut, ceea ce reprezintă o problemă pentru competitivit- competitivitatea noastră internațională și cea de-a doua problemă este divergența. Divergența este o problemă din punctul de vedere al coerenței viitorului zonei euro, dar și mm, din punctul de vedere al coerenței viitorului integrării europene. Pur și simplu, unele țări ar trebui să crească mai rapid decât altele, alte state ar trebui să aibă o rată de inflație mai redusă decât alte uh, state. În contextul semestrului european, Cred că avem uh, un instrument foarte puternic, uh, cel puțin din punctul de vedere al poten- potențialului său, și anume procedura uh, dezechilibrelor uh, macroeconomice. Și nu sunt sigur că noi, respectiv Comisia Europeană, folosește suficient de ferm acest, uh, acest instrument și într-un mod uh, suficient de simetric, adică să fie aplicat nu doar Uh, statelor care rămân în, uh, nu doar statele care rămân în urmă, ar trebui să fie îmboldite să accelereze, să apese pe pedala de accelerație, dar și cele care merg prea repede înainte ar trebui să fie îndemnate să apese puțin pe uh, pedala de frână, pentru că discutăm până la urmă de supraviețuirea monedei euro. Se spune că tendința de a investi este mai degrabă redusă în Europa. În toate țările dezvoltate din lume, această tendință de a investi este destul de um, scăzută. Nu știm exact care sunt motivele, dar uh, sectorul privat nu prea este dispus să efectueze investiții pe scară largă. Indiferent că ne place sau nu, trebuie să înțelegem că aceasta este realitatea și că a venit uh, rândul uh, sectorului public dacă este posibil și dacă este nevoie, trebuie să trecem la mai multe investiții din partea sectorului uh, public. Există, există îndoieli din partea liberalilor față de eficiența uh, investițiilor uh, făcute de către sectorul public, dar nu avem nicio altă alegere în lipsa investițiilor din partea sectorului privat, trebuie să investim mai mult din sectorul public. Deci cred că aceasta ar trebui să fie cererea pe care ar trebui să o lanseze Comisia Europeană. Mulțumesc, Marek, pentru intervenția da, vă informez că mai este o singură persoană pe lista vorbitorilor, deci dacă mai dorește și altcineva să ia cuvântul, uh, sunteți invitați să completați uh, formularul galben, pentru că dacă nu, ne apropiem de uh, sfârșitul acestei dezbateri. Domnul uh, Roland, neafiliat. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este o onoare să iau cuvântul în, în fața acestei comisii. Uh, a fost interesant să ascult această dezbatere în calitate de persoană activă în uh, piețele de investiții în ultimii 30 și cred că există două probleme fundamentale. În primul rând, uh, creșterea la rate mici și consecințele aduse de această creștere economică lentă și, pe de altă parte, um, problemele generate de um, o politică monetară uh, strictă. Am auzit mult despre faptul că problemele economice din zona euro ar fi cauzate de factori exogeni. Însă, dacă vă uitați la ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii, se, acolo rata creșterii este în jur de 3%, șomajul este destul de mm, scăzut, productivitatea se tot îmbunătățește. În schimb, uh, situația în Europa se mm, înrăutățește. În uh, Germania, din punctul de vedere al uh, producției și a serviciilor, ne apropiem de recesiune încet încet. Deci Europa se confruntă cu o criză existențială. Întrebarea care se pune, cum rezolvăm această problemă? Din punctul meu de vedere, nu cred că trebuie să facem ceea ce a făcut în mod istoric Mario Draghi, o relaxare cantitativă masivă. Acest lucru nu face decât de euta- să eutanesieze uh, persoanele care uh, fac economii și um, este scăzută valoarea capitalului uh, până la urmă. Cred că în acest moment uh, nu există un preț corect pentru capitalul din Europa și vă întrebați de ce nu există investiții uh, private. Ei bine, băncile nu uh, dau bani întreprinderile, întreprinderile nu investesc pentru că știu că um, nu nu are rost să, inv- să investească într-o economie unde capit- pentru capital nu este stabilit prețul corect. Tocmai de aceea uh, Ă, există atât de multe active mm, care nu aduc, după, nu aduc nicio productivitate, niciun randament. Deci eu cred că nu ar trebui să evităm aceste idei din partea Comisiei Europene de a aloca ă, capitalul în funcție de noi politici verzi prin care ă, statul decide încotro să se îndrepte capitalul. Dacă vă uitați ce s-a decis ieri în Germania, de exemplu, se emit obligațiuni uh, de stat care sunt compensate, uh, sunt neutralizate prin, uh, prin taxarea carbonului. Um, nu va fi o soluție care va funcționa doar dacă reducem reglementarea, dacă există un regim liber fiscal. Um, nu, doar așa vom putea merge înainte. Nu um, suntem într-o economie planificată de stat. Dacă ne îndreptăm înspre o asemenea economie planificată de stat, lucrurile se vor termina mizerabil pentru toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Chiețos. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să spun bun venit tuturor colegilor din uh, Parlamentele Naționale pentru prezența lor, pentru că mm, contribuțiile lor um, ne îmbogățesc um, dezbaterea de aici din Parlamentul European. Încercăm și ne ajută să înțelegem ce se Uh, discută și în parlamentele naționale. Voi fi foarte sincer și o să vă spun că nu dispunem de întrebări și de răspunsuri la, întreb- la problemele cu care ne confruntăm, dar tocmai de aceea trebuie să dăm dovadă de uh, inovare, trebuie să folosim cât mai bine instrumentele de care dispunem, însă cred că trebuie să mergem puțin și mai departe. Uh, trebuie să rezolvăm anumite uh, probleme, eventual prin uh, noi instrumente. Eu cred că trecem printr-o perioadă foarte instabilă. Lucrurile s-ar putea să fie să evolueze într-un mod pozitiv sau mai puțin uh, uh negativ. Există, într-adevăr, în acest moment rate negative de a, a da, dobânzii și pot să înțeleg de ce mai ales prietenii noștri din Germania sunt uh, îngrijorați de aceste rate negative. În același timp, cred că acestea sunt necesare pentru că sunt utile în gestionarea situației economice în acest moment. Pe de altă parte, asistăm la o deficiență din punctul de vedere al um, uh, dinamismului, însă vedem că în același timp țări care au fost printre cele mai dinamice, cum a fost Germania, uh, se confruntă cu o încetinire a ritmului creșterii economice, tocmai datorită faptului că sunt țări care sunt atât de deschise față de situația pe plan internațional. Trebuie de asemenea să nu pierdem din vedere și tranziția ecologică și noul acord ecologic european, Însă trebuie să, trebuie să vedem cum vom reuși să atragem investițiile necesare. Trebuie să urmărim îndeaproape ce se întâmplă și cu retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Nici cei din Regatul Unit nu știu ce se, ce se întâmplă. Uh, Uh, Curtea Supremă s-a pronunțat împotriva guvernului, guvernul uh, este în conflict cu Parlamentul și așa mai departe și în plus nu trebuie să uităm că există un grad mare de instabilitate pe plan internațional, războaiele, războiul comercial între Statele Unite ale Americii și China, trebuie să monitorizăm îndeaproape ce se întâmplă și în Arabia Saudită și în întreaga regiune din Orientul uh, apropiat și mijlociu. Deci, concluzia mea ar fi că ne confruntăm cu un set uh, larg de, de provocări și cu cât vom fi mai inovatori, cred că cu atât uh, vom fi într-o situație mai bună. Mulțumesc! Mai sunt și alți membri care doresc să participe la această dezbatere. Doamna Donato este prima din partea IDE. În italiano. Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi în italiană. După tot ceea ce am auzit uh, și după intervenția de ieri a lui Mario Draghi, aș vrea să vă împărtășesc câteva gânduri despre situația economică a Uniunii Europene și despre toate subiectele pe care le abordăm astăzi. Cred că este important să nu uităm că în Uniunea Europeană asistăm la crearea a două zone cu o rată de creștere diferită. Zona euro, pe de o parte, și zona a, țărilor care nu fac parte din zona euro. Nu putem să tăgăduim faptul că în ultimii ani țările care nu fac parte din zona euro au uh, avut o creștere economică pozitivă, pe când țările membre ale zonei euro au avut o rată de creștere economică destul de timidă și au ajuns acum la o stagnare. Singura care poate mai are o, o mică rată de creștere economică este Germania. Deci putem să ne întrebăm cât de eficiente sunt normele care stau la baza zonei euro. Mă refer mai ales la toate aceste obligații bugetare și la recomandările specifice per țară. Cum spunea și președintele Draghi ieri, trebuie să revedem aceste reguli obligatorii, știind că nu mai sunt eficiente, având în vedere contextul actual, pentru că avem nevoie de politici anticiclice ca să ieșim din această fază. Poate că toată lumea ar trebui să se gândească foarte serios la acest lucru. Iar în ce privește recomandările pentru țări precum Italia, de pildă să continue reformele structurale, în plus de reformele pentru justiție, reducerea birocrației și așa mai departe, pentru care nu sunt excepții, noi, în Italia, dar și în Grecia, am făcut deja multe dintre reformele cerute reforma pieței muncii, reforma sistemului pensiilor. Am respectat normele impuse de supravegherea bancară. În pofida acestor măsuri, nu avem creștere economică. Președintele Draghi ieri spunea că statele membre care au cea mai mare marjă de manevră la capitolul cheltuieli să lanseze creștere economică făcând ele investiții Uh, uh, și să o facă în mod anticiclic, cred că acest lucru se va întâmpla foarte, în uh, foarte puține state. Este destul de neverosimil de altfel să se întâmple așa. Pentru că posibilitatea unei creșteri a inflației întotdeauna a fost văzută cu multe ezitări și nu cu ochi buni. Deci această inițiativă nu știu dacă va fi atât de benefică pentru întreaga zonă euro, uh, chiar dacă există state care întrunesc condițiile economice ca să poată să ia asemenea măsuri. Ori țările care sunt dispuse să investească, care ar avea cea mai mare nevoie de aceste investiții și intervenții, inclusiv pentru infrastructuri, pentru cercetare, pentru educație și pentru multe alte aspecte importante pentru viața de zi cu zi a cetățenilor nu vor putea să facă aceste investiții, deoarece li se cere să mențină politici fiscale prudențiale. Părerea mea este că uh, această teză este nocivă pentru întregul sistem și nu ne va conduce nicăieri. Ar fi important să ne gândim cu toții la um, această uh, realitate. Dacă nu avem uh, în Uniunea Europeană uh, un sistem de buget unic cu autoritate centrală care să hotărească pentru toate statele unde trebuie făcute investiții, unde trebuie orientate cheltuielile, așa cum și-ar dori președintele Draghi. Și dacă țările nu sunt dispuse să accepte așa ceva, atunci cred că va fi foarte greu să ieșim din această fază de stagnare a creșterii economice. Dacă vă bazați doar pe libera inițiativă a țărilor care au surplus bugetar, um, nu va fi benefic pentru toată lumea. Ar trebui să ne gândim la un sistem de stimulare nu de sancționare pentru aceste state, gândindu-ne și la niște reguli obligatorii pentru uh, țările care au surplus bugetar, pentru că mie nu mi se pare că aceste reguli au fost respectate sau că comportamentele abuzive au fost sancționate. Vă mulțumesc pentru intervenție. Petro Marcheș de la uh, S și de are cuvânt. Muito obrigado, Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc portugheză. Vreau să vă mulțumesc pentru șansa de a prelungi această dezbatere și mulțumesc pentru uh, intervențiile anterioare care m-au făcut și pe mine să iau cuvântul acum. Este vorba despre faptul că uh, avem o dezbatere de politică publică și economică și vreau să vă spun că nu uh, pot să Uh, mă îndepărtez de cei care au spus că rețeta pentru situația economică a zonei euro ar fi să nu facem nimic, să terminăm cu reglementarea și uh, să, uh, mai, să nu mai credem că dacă influențăm rata dobânzii vom duce la creștere economică. Asta după, la un deceniu după uriașa criză economică ca, la care am ajuns fiindcă am avut un model foarte reglementat care a dus la dezechilibre macroeconomice și financiare structurale în toată zona euro și, de fapt, a fost nevoie chiar de intervenția BCE pentru a salva moneda euro. Altfel, Astăzi am fi discutat o altă realitate și nu Europa pe care o cunoaște și pe care am clădit-o. După mine, după, punctul, după părerea noastră, noi avem nevoie de, de un mediu macroeconomic favorabil pentru a face față toate, tuturor consecințelor economice ale Brexitului și a situației din Mare Britanie sau uh, ceea ce privește uh, Um, războiul comercial trebuie să se facă mai uh, mult și obiectivele macroeconomice trebuie să fie activate de către Comisia Europeană. Avem niște semnale pozitive de la unele țări, dar e nevoie de mai multă eficacitate. E nevoie de instrumente de stabilitate în zona euro pe care nu le avem încă la dispoziție, cum ar fi capacitatea bugetară a zonei euro și a uh, finalizar și de finalizarea construcției bancare pentru a avea o zonă euro care să poată face față șocurilor asimetrice de pe viitor și avem nevoie, sunt de acord, Uh, avem nevoie să luăm măsuri în ceea ce privește oferta, mai ales unde avem probleme grave care uh, au fost create de uh, declinul democratic și demografic și de faptul că nu am putut să fim inovatori. Și închei spunând că nu trebuie să mai mergem mai departe cu această cursă către nivelul cel mai jos um, în ceea ce privește fiscalitatea între statele membre. Chiar și unele țări care uh, practică această concurență fiscală și-au schimbat politica, mai ales în ceea ce privește impozitarea marilor corporații și noi trebuie să mergem în continuare pe această cale, fiindcă dacă, dacă mergem pe calea anterioară a concurenței fiscale între țări, nu am face decât să ne epuizăm capacitatea financiară a statului social, politicilor publice și până la urmă ne-am limitat pur și simplu capacitatea de a dezvolta Uniunea Europeană într-un mod durabil și totuși știu foarte bine că poate am fost puțin provocator față de antevorbitorii mei, dar cred că asta este interesant într-o astfel de dezbatere cum este cea de astăzi. Mulțumesc! Thank you also for your... Vă mulțumesc pentru această intervenție ținând cont de faptul că raportarea, raportarea noastră nu este prezentă, permiteți-mi uh, și mie um, câteva comentarii cu caracter personal înainte de a încheia această rundă de dezbatere. În primul rând, după cum a fost reiterat de mai multe ori, o mare parte din competențele legate de politica economică aparțin statelor membre, însă nu trebuie să uităm că suntem cu toții în aceeași barcă o economie fragilă într-o țară vecin, vecină este un lucru rău pentru, și pentru țara mea și o, cre, o creștere economică solidă într-o țară vecină este și în avantajul meu. Deci există un interes uh, reciproc între noi și în același timp nu trebuie să uităm că o mare parte a responsabilităților revin guvernelor naționale. În al doilea rând, S-a vorbit foarte mult despre aceste recomandări și cred că un lucru important este asumarea acestor uh, recomandări, asumarea um, consecințelor punerii în aplicare sau nu acestor uh, recomandări este un lucru important. Cred că am avut o dezbatere foarte bună și m-a bucurat să văd că reprezentanții parlamentelor naționale sunt interesate de semestrul european, de recomandările specifice pentru țările lor, că acestea reprezintă ca o importanță în agenda internă din țările respective. Este evident că există apoi o divergență de păreri uh, când vine vorba de prioritățile economice. Nu cred că este prima nici ultima divergență de opinii. Cred că divergențele de opinii mm, se vor, uh, vor fi exprimate și în reuniunile raportorilor din umbră, ceea ce este un lucru bun, pentru că astfel vom obține un raport echilibrat până la urmă. Mulțumesc tuturor um, oaspeților um, care au participat la dezbaterea de astăzi, mulțumesc tuturor celor care au, au luat cuvântul în această dezbatere și celor care au ascultat această dezbatere. În uh, data de 2 octombrie, după cum spunea, vom avea votul în Comisia Econ și cred că în prima sesiune plenară din octombrie vom ajunge în plenară, înaintea reuniunii Consiliului și următorul punct um, este un schimb de opinii cu președintele Consiliului Bugetar European peste 35 de minute. Cred că luăm o pauză de 35 de minute și aș dori să ne revenim, să ne revedem la timp pentru că este ultimul punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc foarte mult, să aveți o pauză plăcută și ne revedem în curând. în Dear colleagues, please get seated. We will start. Last point. Haideți să începem, dragi colegi, cu ultimul punct de pe ordinea de zi, punctul 8, schimb de opinii cu domnul profesor Neil Stigesen, președintele Consiliului Bugetar European. În primul rând, dați-mi voie să-i urez bun venit domnului profesor Consiliul Bugetar European uh, a fost instituit uh, după raportul uh, cei 15 ședinți în ceea ce privește finalizarea Uniunii Economice și Monetare. Principalele responsabilități ale sale sunt evaluarea și aplicarea cadrului fiscal european, evaluarea um, poziției fiscale a zonei euro la, și la nivel național și uh, Um, sugestii în ceea ce privește evoluția viitoare a cadrului fiscal european. Pe 25 iunie 2019, Comitetul Bugetar, um, Consiliul Bugetar European și-a publicat evaluarea privind orientările generale ale politicii fiscale în zona euro pentru 2020, pe care ne va prezenta domnul profesor acum. Um, mai întâi vom avea o prezentare a domnului profesor Tigerson, care ne va face și o prezentare în PowerPoint, după care avem o rundă de întrebări și răspunsuri timp de 5 minute și dacă ne permite timpul vom avea și o uh, rundă de intervenții spontane. Nu vreau să vă răpesc din timpul dumneavoastră, domnule profesor. Încă o dată vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi și vă dau cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mă bucur foarte mult uh, că mă aflu alături de dumneavoastră din nou. Felicitări pentru Uh, realegere. După cum a spus noastră, noi existăm de 5 ani și uh, am avut o interacțiune extraordinară cu uh, comisia dumneavoastră și cu fostul președinte, domnul Gualtieri. Noi oferim consiliere Comisiei Europene. Această consiliere este publică și luăm cuvântul și în uh, alte foruri, în Parlamentul European, la ECOFIN și așa mai departe. Și o parte a mandatului nostru este alcătuită de conceptul poziției fiscale a zonei euro și dacă această poziție este corectă sau nu. Uh, Aici, pe diapozitive, puteți vedea că în iunie Comisia și Consiliul nostru evaluează ă, poziția fiscală a zonei euro corectă pentru anul 2020 ă, și ă, până în octombrie se pot trimite informații de la Parlamentele Naționale și apoi se adoptă odată cu recomandările Consiliului în luna ianuarie. Cum am spus, Consiliul nostru este un concept mai ciudat și, să zicem, este un punct mort, orb în cadrul regulilor, fiindcă când s-a hotărât uh, aplicarea regulilor la nivel național, dar nu, la, la, nu și la nivel european, Până la urmă s-a pus întrebarea dacă nu ar fi normal ca toate aceste recomandări făcute țărilor să fie aduse la oaltă și să se analizeze pentru a vedea dacă, dacă nu ar putea uh, decurge de acolo un mix de politici centralizate și o perspectivă de, de ansamblu. Iar mixul de politici conține o asimetrie inerentă pentru că uh, Banca Centrală Europeană poate evalua politicile doar la nivelul european, dar miniștrii care se întâlnesc la Eurogrup și la Ecofin discută situația fiecarei țări în parte și e nevoie să se stabilească niște punți și o anumită coordonare între aceste elemente. Următorul diapozitiv. O să vă arăt că în continuare acest concept se confruntă cu unele dificultăți. Recomandările din acest uh, raport uh, scurt uh, se referă la anul 2020, cum v-am spus, se bazează pe, centra, pe cen, scenariul central pe care l-a um, produs Comisia la începutul anului și care a fost adaptat odată cu previziunile din iulie. Părerea era că activitatea economică încetinise din la sfârșitul lui 2018 și după această uh, încetinală, exista perspectiva unei redresări la începutul 2019 și, um, și mai mult în 2020. Deja atunci se recunoștea faptul că există riscuri negative, iar acestea s-au agravat de atunci um, în, ca, în contextul uh, tensiunilor comerciale și a Brexitului fără acord și în sectorul um, industrial manufacturier iar următoarea actualizare va avea loc în noiembrie, iar um, noi uh, nu avem resurse pentru a avea o uh, revizuire, o, o um, uh, evaluare independentă a economiei. Aici um, vedeți care este graficul pe care ne bazăm analiza și în ciuda faptului că perspectiva este destul de cenușie, șomajul uh, este în continuare în scădere în 2019 și această scădere va continua în 2020, uh, conform prognozelor actuale, iar uh, creșterea încetinită prevăzută pentru 2020 de 1,2%, președintele Draghi a spus ieri că asta coincide sau chiar este Uh, este puțin mai mare decât uh, rata de creștere potențială calculată pe termen lung pentru zona euro. Haideți să ne uităm acum uh, la indicatorii de încredere pe termen scurt. Avem aici cele două linii care arată situația în cele 28 de state membre și în cele 19 state membre care au moneda euro. După cum vedeți, tendința continuă și va continua și a continuat și după vară, e vorba despre o scădere, dar uh, nivelul rămâne totuși uh, deasupra nivelului mediu la nivelul întregii Uniuni Europene. Mai departe. În, mon- în zona euro nu se poate separa componentul agregat de cel subiacent. O să mă refer la cel agregat aici. Următoarea parte este cea care ne arată din documentele Comisiei în ce măsură au fost prociclice sau anticiclice politicile până acum și am avut o perioadă puternică de politici prociclice în perioada de contracție de după criză, în 2000, între 2011-2017, care reprezintă acum retrospectiv o, o perioadă foarte clară de politici prociclice, apoi avem o perioadă între 2014-2018 în care uh, poziția fiscală fluctuează în jurul neutralității pentru toată zona euro și apoi o tendință pe, pentru 2019-2020 de expansiune fiscală. Dar uh, um, viața PIB a fost eliminată și creșterea economică depășește puțin uh, rata de creștere pe termen lung. Acest grafic uh, arată o schimbare în uh, politica fiscală, poziția fiscală. Bine, așa cum se numește, trebuie să facem o diferență între stabilizatorii uh, automatici și Uh, axa de discreție care afectează deciziile luate, fiindcă deciziile de politici uh, vor fi luate la nivelul statelor membre în ceea ce privește uh, partea agregată. În ceea ce privește um, poziția fiscală, am recomandat una neutră pentru 2020. Știm că pe baza recomandărilor fiscale făcute țărilor, um, S-au făcut recomandări agregate de, de consolidare de 0,3%, de o consolidare a 0,3% a deficitului structural subiacent și uh, poziția fiscală susținută de statele membre era una expansionistă și noi suntem undeva la mijloc, nu fiindcă um, suntem noi mai înțelepți, ci pentru că considerăm că un program bun înseamnă să se, urme, să se urmeze cât mai îndeaproape recomandările uh, pe țară și să se folosească spațiul fiscal acolo unde este existent. Mai departe, în următorul grafic, uh, avem aici uh, câteva țări, iar cele cu roșu sunt cele care o pondere a datoriei de 90-100% și și acestea sunt cele care au o tendință expansionistă. În Olanda este într-o altă categorie, fiindcă au un uh, excedent uh, și ar putea să cheltuiască mai mult pe infrastructură Uh, intern, învățământ și uh, TIC și um, au politici expansioniste, dar uh, iar în Germania se folosește de o mică parte a spațiului fiscal. Iar recomandarea noastră este să facă mai mult. Riscurile negative care au jucat un rol foarte important uh, și care figurează aici la loc de cinste și asta a spus și uh, domnul Draghi ieri uh, într-o perioadă de recesiune, sau mă rog, acum nu se numește recesiune, ci o perioadă de încetineală economică, fiindcă așa um, descriem mai bine anul acesta și anul viitor, stabilizatorii automatici vor funcționa și vor aduce țările într-o situație de conflict cu regulile, dar uh, filozofia tratatului de la Maastricht spune că dacă uh, ai politici prudente în ceea ce privește politicile structurale și, și uh, ai un deficit bugetar uh, normal, poți folosi acești stabilizatori, iar uh, spre deosebire de SUA și Japonia, în Uniunea Europeană aceștia sunt mai puternici. Deci, uh, Uh, ei uh, au oarecare putere și nu trebuie trecuți cu vederea. Dacă nu este suficient și se, se prea poate, dacă se întâmplă toate elementele negative din acest scenariu, vor, vor fi folosiți pentru flexibilitatea existentă din uh, pactul de stabilitate și creștere. Iar aceste ajustări sunt modulate într-o oarecare măsură de modul în care uh, se respectă um, PIB-ul potențial și Comisia dă dovadă de ingenuitate Uh, de, de creativitate în ceea ce privește interpretarea acestei flexibilități uh, și am fost criticați și noi am criticat uh, um, aceste aplicații care uneori uh, subminează regulile, dar ele există și probabil vor fi folosite dacă va fi nevoie. Mai mult există și o, o clauză specială în uh, caz de recesiune, unde regulile pot fi lăsate deoparte, dar uh, pentru asta există, uh, trebuie să, fie să aibă loc o criză. Și nu cred că se va întâmpla asta. Credem că chiar și unele elemente negative din perspectiva de astăzi nu ar justifica această clauză specială, fiindcă nu ne mai aflăm astăzi situația din 2008. Noi um, noi regretăm că capacitatea fiscală centrală nu mai este pe ordinea de zi, fiindcă dacă există un uh, șoc, dar nu un șoc asimetric despre care se vorbește, ci un șoc care afectează întreaga zonă euro, s-ar putea să, ne, să avem nevoie de așa ceva, să avem nevoie de o capacitate fiscală centrală și e păcat că a fost așa de greu de instituit. Pe de altă parte, există unele elemente în uh, proiectul pe șapte ani, instrumentul de convergență, de competitivitate, care ar putea să fie folosite pentru a, uh, des, pentru a lansa unele inițiative la care ne gândim. Iar într-un raport recent, uh, nu vreau să-l discut aici, fiindcă um, Asta ține de următorul raport pe care l-am publicat și pe care sper să vi-l putem prezenta la toamnă, odată cu raportul anual. Deci am examinat regulile și chestiunile Uh, referitoare la aspectele despre care v-am vorbit. Și aici discutăm despre echilibru între flexibilitate și anume perspectiva mai bună de stabilizare, dat fiind uh, cât de greu este să se uh, mențină Uh, finanțarea, să se mențină nivelul necesar al finanțelor publice, dar uh, o să mă opresc uh, aici, fiindcă asta nu ține de discuția noastră de astăzi și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, să fim și noi la fel de organizați și acum să trecem la runda întrebărilor și răspunsurilor. Vă rog să vă formulați întrebările clar pentru a avea timp suficient pentru răspunsuri. Începem cu Stefan Berger de la PPE. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în limba germană. Stimate domnule Giesen, putem fi de acord cu analiza pe care ne-ați prezentat-o. Pe, ultimul, pe ultima imagine pe care nu ați mai citit-o, ați uh, prezentat un set de măsuri posibile mm, pe care le-ați publicat în ultima săptămână, de exemplu. Vă referiți la posibilitatea introducerii unei așa numite reguli de aur în Europa. Am putea spune că o asemenea regulă de aur poate reprezenta un pretext pentru a contracta uh, un grad mai mare de uh, datorii. După cum ați spus, comportamentul statelor uh, este diferit. În Germania există această politică de a nu contracta prea multe datorii, atitudinea este diferită în alte state și aș dori să vă întreb dacă este să ne gândim la o asemenea regulă de aur, care ar fi tipul de investiții care ar urma să fie acoperite de o asemenea um, regulă de aur? Și în același timp, o asemenea normă nu ar submina disciplina financiară, bugetară în Europa? Și ultima întrebare, este posibil să fie impusă o asemenea normă sau um, nu? <clears throat> Mulțumesc, domnule Berger, pentru întrebare. Ehm, da, este o întrebare normală care s-a adresat și la Comisie și la Ecofin. Regula de aur este un mod de a proteja investițiile. Regulile fiscale, în forma actuală și dacă ne uităm retrospectiv la ce s-a întâmplat la, în timpul crizei, au problema că uh, guvernele reduc investițiile în timpul unei crize alte cheltuieli sunt mai bine protejate, salariile, consumul și așa mai departe, dar ne, dar reducerile investițiilor sunt cele care au dus la încetineala economică pe care, cu care ne, ne confruntăm acum. Uh, și uh, există această clauză de flexibilitate, dar numai țările care au o deviație PIB de 0,1% pot folosi această clauză și nu a fost suficient. Și toate țările, până la urmă, um, ar putea să se gândească mai mult la această posibilitate. Problema cu această regulă este de este că odată trebuie să se monitorizeze care sunt ca, categoriile de investiții și noi în raportul de evaluare spunem foarte clar că ar trebui să fie ținta, țintită foarte clar cu proiecte care, care pun accentul pe priorități de politici europene și programe uh, la care contribuie și guvernele naționale și dacă uh, fac mai mult decât se așteaptă de la ele, asta ar fi uh, o investiție care ar putea să beneficieze de o derogare și în domeniul schimbărilor climatice. Bineînțeles, există și acolo mai multe posibilități decât am prevăzut până acum de derogare. Uh, iar această concentrare este necesară pentru o bună monitorizare. Și a doua uh, problemă este că tratatul de la Maastricht și regulile în general se ocupă de deficit, de datorie, de agregat și nu de, de alcătuirea uh, Uh, cheltuielor de care se ocupă guvernele. Guvernele spun asta este treaba noastră, nu vă băgați nasul aici. Noi credem că totuși trebuie făcut asta, dar uh, trebuie să se facă prin uh, persoasiune și poate prin modificarea regulilor fiscale, însă, uh, da, aveți perfectă de toate când, sub, când ridicați această problemă a subminării regulilor, fiindcă aici introducem o nouă sursă de complexitate care considerăm că este totuși justificată și mai bună decât încercările făcute în trecut. Mulțumesc de la S și de uh, domnul Fernandez. Bună seara și bine ați venit! Vă mulțumesc pentru prezentare. Aș dori să vă adresez două întrebări. În primul rând, este vorba despre recomandările, recomandările pe care le faceți dumneavoastră în ceea ce vește poziția fiscală agregată pentru zona euro, care, care cer neutralitate, deci se recomandă neutralitatea. Și aș vrea să vă întreb în ce măsură această neutralitate a politicii fiscală ar, uh, ar face ca BCE să aibă o politică monetară mai uh, expansionistă decât uh, ce ar fi normal sau sau dacă ar putea duce la probleme de uh, securitate financiară, așa cum discutam ieri, și de, și, da, și pentru a rezolva aceste probleme de stabilitate financiară, poate poziția fiscală ar putea fi diferită. Și pre, prevederile, prognozele pentru uh, anul viitor nu sunt uh, la fel de pozitive ca acum câteva luni. Iar a doua întrebare este următoarea. Este vorba despre această poziție, această neutralitate a politicii fiscale. În ce măsură uh, această politică de neutralitate pe care o susțineți la nivel global pentru zona euro, cum ar trebui să fie repartizată la nivelul statelor membre, pentru că unele state membre va, vor trebui să facă eforturi pentru a-și consolida bugetele, dar, bineînțeles, alte state membre ar putea să facă mai mult cel puțin pentru a ajunge la această poziție fiscală uh, neutră despre care vorbiți dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Fernandez, pentru aceste întrebări foarte bune. Ne confruntăm cu o situație ciudată la ora actuală. Eu am participat la negocierile între tratatul de la Maastricht și atunci eh, nu, nu, exista, nu exista Banca Centrală Europeană și noi acum trebuie să protejăm BCE-ul eh, de eh, guverne care au o, dată, o nivel de datorie foarte ridicat, care și care ar putea să, să facă presiune asupra băncii centrale pentru a menține o rată a dobânzii uh, foarte scăzută. Și um, Uh, acum avem uh, țări cu o rată ridicată de îndatorare, iar BCE-urile cele să facă mai mult, deci uh, asta este justificat de o schimbare a perspectivei de, a, față de a, perioada de atunci și de modul în care BCE-ul s-a transformat într-o instituție solidă și independentă. Și noi la Consiliul Bugetar European am, ne-am dat seama că din 2014 de, de această situație, când președintele Draghi a, a spus că e nevoie de Uh, să facă mai mult pentru a se preîntâmpina deflația, iar acum trebuie să se facă mai mult pentru a nu se crea dificultăți BCE-ului în ceea ce privește obiectivele de inflație. Eu nu vorbesc aici în numele BCE cât de mult trebuie să facă mai mult uh, dacă politica fiscală nu este suficient de activă, dar cred că așa, ce a spus președintele Draghi uh, Um, merge în aceeași direcție, și anume că este nevoie de un uh, stimulent fiscal um, în zona euro. Neutralitatea nu este neutralitate pentru toată lumea, este expansiune și pentru țările care au spațiul fiscal și aici ajung la a doua întrebare. Cum se va face această repartizare, această defalcare? Uh, și asta cred că a spus și domnul Draghi, țările care au datorie foarte ridicată trebuie să pună la punct politici foarte prudente și s-ar putea să nu poată participa în acesta sau anul viitor la un program expansionist puternic și eh, trebuie să învățăm de ce s-a întâmplat în ce s-a întâmplat în 2009 când Comisia a suspendat pactul de creștere și stabilitate, spunând că avem o expansiune de 1,5%. Asta a fost o idee bună, dar nu a fost uh, prea bine defalcat, de diferențiat de la o țară la alta și unele țări unde sistemul financiar era mai, mai slab, Uh, s-au confruntat cu greutăți, fiindcă uh, finanțele publice au, au slăbit sau au fost afectate și mai mult și cheltuielile publice la fel. Iar acum noi dorim să evităm o astfel de situație, având un, uh, avem o diferențiere mai mare la nivelul consilierii. Asta înseamnă, uh, iar noi nu am specificat acest lucru aici, n-am spus decât că există un spațiu fiscal și am arătat în această diagramă pe diapozitive, arătând care este uh, care este care este spațiul fiscal în, în țările respective și puteți să consultați acest grafic dumneavoastră, dar nu am deocamdată nu am deocamdată cifre clare pentru asta. Mulțumesc lui Garicano de la Renew. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Tigson, am am citit și eu um, evaluarea privind regulile fiscale ale Uniunii Europene și cu mare interes v-am ascultat intervenția dumneavoastră de astăzi. Evaluarea dumneavoastră era următoarea, așa cum ați spus și dumneavoastră, avem nevoie de instrumentar pentru o poziție fiscală agregată care să facă față șocurilor comune și trebuie să depășim uh, uh, uh, și uh, la, la, trebuie să depășim acest spațiu, să zicem, și să mergem mai degrabă pe calea instituțională. Iar uh, aici mă refer și la ce a spus uh, antevorbitorul meu. În primul rând, fără o, un instrument comun fiscal, cum ar fi un buget al zonei euro anticiclic la ora actuală, dat fiind situația cu care ne confruntăm, cum poate cum poate, ce poate face Uniunea Europeană pentru a crea instituții, să, pentru a le ajuta uh, pe țările care ar trebui să, ai, să aibă o politică fiscală mai expansionistă să, să se și întâmple acest lucru. Pentru că uh, să constrângem țările care se confruntă cu deficit uh, ar fi o mare problemă și asta este o problemă a acestui, acestei consilieri nediferențiate. Acum se face o propunere de către, de către noul președintele Comisiei de a avea această poziție fiscală agregată, care uh, este acest mecanism de reasigurare la nivel european pentru piața muncii. Cum ce părere aveți dumneavoastră despre asta? Este o idee bună și credeți că uh, investițiile ar trebui, ar trebui vizate aici? Ați spus că au, au, au avut de suferit investițiile. Care ar fi uh, instrumentul agregat ideal, după părerea dumneavoastră? Mulțumesc. În primul rând, o, o să vă răspund la a doua întrebare, acest mecanism de reasigurare. Pentru acest uh, mecanism a fost discutat de mult timp uh, la uh, prima comisie am, unde am fost eu membru, am, consil, am oferit consiliere în 73, dacă vă bine să credeți, în ceea ce privește acest instrument. Principala idee a fost acest fond de reasigurare pentru șomaj și uh, s-au făcut, s-a făcut oarecare progres la nivelul comisiei. Asta se vede și la nivelul... Uh, iar aici trebuie să țină cont de nivelul uh, nivelul șomajului care trebuie să fie ridicat și un, și un dacă se depășește, atunci se intervine cu acest mecanism. Dar, mă rog, nu știu acum dacă are șanse de succes acum, a fost considerat un element uh, central al capacității fiscale centrale pentru. Um, e vorba de acest mecanism uh, de reasigurare. Cred că um, ar avea oarecare avantaje. Noi, la Consiliul Bugetar European, când am discutat această chestiune, am constatat că s-a pus prea mult accent pe șocurile asimetrice, această idee care uh, nu ne-a părăsit de când a început zona euro. E un mecanism de redistribuție, dar uneori ne confruntăm cu șocuri obișnuite. Și asta este o provocare mai mare uh, de care ar trebui să se ocupe capacitatea centrală, așa cum s-a întâmplat în 2009 și ar putea să se întâmple din, din nou din cauza acestor factori negativi la un loc. Și iată, Germania și Italia sunt țările care sunt cele mai expuse la un șoc negativ. Nu e vorba de un șoc uh, asimetric uh, care vizează doar o singură țară, ci un uh, șoc care vizează întreaga zona euro. Deci acest mecanism ar trebui discutat, bineînțeles, printre altele și va fi, și va fi discutat de doamna președinte a Comisiei și ar trebui să fie totuși să i se adauge și alte elemente din capacitatea fiscală centrală. Apoi, m-ați întrebat uh, cum trebuie convinse guvernele mai reticente. Da, sigur, uh, se, se poate uh, oferi consiliere în ceea ce privește măsurile ce trebuie luate pentru a limita deficitul, dar uh, nu neapărat se poate face același lucru pentru excedentul bugetar, iar uh, Olanda și Germania au spus până acum că ocuparea forței de muncă, stau bine cu ocuparea forței de muncă și uh, Germania nu are decât o deviație de PIB negativă foarte mică și, uh, ger- și Germania se gândește foarte mult mai, mai bine la, la chestia asta. S-a, înregistrat o evoluție în Germania, însă trebuie să ne dăm seama că conform regulilor actuale, este o chestiune de persoasiune mai degrabă, nu de aplicarea regulilor. Dar uh, situația, contextul s-a adus la o revizuire a mentalității în Germania și în Olanda și în alte țări care au, alte patru țări care au spațiu fiscal. Deci eu mă bazez mai mult pe circumstanțe decât pe eforturi directe făcute de instituții. Mulțumesc foarte mult. Uh, mi-a spus domnul profesor când ne-am întâlnit că ne-am mai întâlnit acum 20 de ani la uh, Banca Centrală la Praga și acum văd că el are totuși, și amintește și de uh, lucruri care s-au întâmplat chiar în 73. Este incredibil. Următorul vorbitor, domnul Urtasun. Yes, thank you, professor. Uh, for... Vă mulțumesc pentru prezență, domnule profesor. Și în ce privește raportul uh, despre o eventuală revizuire a regulilor, atunci când uh, faci o analiză a regulilor și a pro um, ciclității acestor reguli din anii 80 până în prezent, ne dăm seama că a existat o singură expansiune fiscală contraciclică în 2009 și în funcție de asta s-a făcut planul de redresare economică uh, și a mai existat uh, o consolidare fiscală prociclică care a avut loc din 2011 uh, până în 2013. E clar că suntem în cadrul regulilor prociclice, deci vă rog să ne explicați în mai multe detalii cum ar trebui să răspundem acestei uh, uh, modificări prociclice. Și a doua întrebare este mai degrabă una de metodă în toate recomandările de politică pe care le facem, un concept are o mare importanță. Este vorba despre uh, PIB-ul potențial. Însă, aș vrea să vă întreb dacă nu cumva acest potențial uh, PIB nu joacă un rol prea important în estimările economice. Mulțumesc pentru aceste două întrebări. Aveți dreptate când faceți această analiză sintetică a fenomenelor prociclice. A fost însă o poveste de succes, cea a expansiunii fiscale de după 2009 și simțim acest lucru în 2019. Însă cele trei episoade pro, uh, prociclice trebuie să fie, de fapt, îngrijorătoare. Este mult mai greu să convingi țările să folosească măsuri ca să-și uh, consolideze uh, situația atunci când vremurile sunt bune și devine cu atât mai greu în situații precum cea actuală, uh, când uh, și atunci cum poți să te pregătești, cum poți să iei măsuri, măsuri mai puțin prociclice. În trecut am avut această poveste de succes, dar în 2011 și 2013 n-a fost doar o responsabilitate fiscală, a fost o combinație de factori, de contractări, de contracții uh, simultane și întotdeauna te întreb cât de repede se va ajunge la redresare economică după o criză uh, uh, gravă și mm, cât de, până unde pot să meargă capacitățile de uh, uh, um, prognoză economică. În, în perioada 2008-2011 e clar că uh, atenuarea impactului uh, ratelor negative nu a funcționat la fel în Europa ca și în alte părți ale lumii. Uh, atunci când formulăm regulile, trebuie să ne concentrăm pe serviciul datoriei pe termen lung și să vedem apoi care sunt politicile prociclice pe perioadă de 2 sau 3 ani cele mai adaptate. Noi um, am încercat să anticipăm uh, viitorul raport pe care îl vom face oricum, în unul dintre rapoarte folosim o frază apropo de aceste reguli și aceste um, um, um, modificări uh, structurale care până la urmă, dacă sunt prea rigide, pot să devină uh, în detrimentul sistemului. Deci noi, în raportul nostru și în lista de reforme, cerem să se treacă la un sistem care să respecte, să se ocupe doar de raportul uh, datorie creștere um, economică pe o perioadă mai lungă de timp. Iar PIB-ul potențial este un concept pe care ne bazăm foarte mult adevărat, putem să-l revizuim, însă există multe țări care spun că regulile trebuie respectate cu strictețe, altele care spun că nu le mai au deloc în serios. Thank you very much. Vă mulțumesc. Nu mai văd, nu văd pe nimeni de la idee. Uh, ECR nu dorea să ia cuvântul. Trec la GUE. Please. Sorry, I'm not sure. I'm... Nu știu dacă m-am așezat la locul potrivit, nu știam unde să mă așez. Voi vorbi în franceză, bună ziua, vă mulțumesc pentru raport. Nu am avut șansa să vă întâlnesc în urmă cu 20 de ani, să sper să mai avem ocazia să discutăm despre acest raport Doream să vă mulțumesc deoarece foarte multe dintre concluzii sunt interesante apropo de utilizarea semestrului european. Aveam două întrebări. Constat în urma citirii raportului dumneavoastră că criteriile de convergență sunt deseori evocate de șefii de stat ca să justifice măsurile de austeritate. Fiecare dintre noi am făcut, am simțit uh, consecințele austerității în statele membre și dumneavoastră ați spus că aceste reguli au o eficacitate limitată și disciplina bugetară la fel, pentru că de fapt nu uh, au consecințele dorite și Există mai multe state membre în care nu respectă regulile decât invers și că semestrul european nu pare să fie atât de eficient pe cât se spune și statele membre nu pot să pară mai aproape de a respecta toate criteriile de convergență decât înaintea crizei. Deci, dumneavoastră sublineați efectele perverse ale procedurii semestrului european, mai ales în ceea ce privește nivelul investițiilor publice. Vorbiți despre uh, educație, transport, infrastructuri publice, cercetare și dezvoltare, ceea ce face ca statele să reducă investițiile publice pentru a respecta acești 3% uh, pentru că altfel se creează prea multe tensiuni între statele membre. Concret, întrebările mele, știind tot ceea ce ați spus în acest raport și că semestrul european, din cauza efectelor limitate față de efectele scontate și având în vedere efectele sale perverse, credeți că această uh, procedură mai este legitimă în prezent? În recomandările dumneavoastră menționați o reformă a obiectivelor economice statelor. Dacă înlocuim regula deficitului cu un prag de îndatorire pe termen mediu, care poate fi interesant discutat, nu ar trebui să începem cu un audit al datoriilor, pentru că în raport se sublinează că și nivelul datoriei a crescut din cauza faptului că statele membre au trebuit să intervină ca să-și salveze băncile în 2008, deci s-a făcut un transfer din, de la datoria privată la datoria publică și apoi dacă vrem să protejăm investițiile publice, așa cum menționați, de ce să excludem din plafonul cheltuielilor publice uh, uh, cheltuielile aferente investițiilor europene? De ce să nu le excludem pe acestea? Și ca să uh, vorbesc despre tranziția ecologică, de ce să ne excludem și cheltuielile aferente tranziției ecologice din calculul deficitului și al datoriei? Mulțumesc! Effectiveness of the fiscal rules is Eficacitatea regulilor fiscale este un concept dificil. În mandatul pe care am primit de la președintele Comisiei s-a discutat despre trei criterii pentru a evalua eficacitatea acestor reguli. În primul rând, sustenabilitatea. Al doilea criteriu, dacă permit politici uh, uh contraciclice, uh, Uh, pentru a, și uh, pentru a prezice măsuri prociclice și apoi dacă permit reducerea cheltuielilor. Aceste trei elemente, de fapt, ne fac să obținem răspunsuri diferite atunci când evaluăm nivelul eficacității. În legislația adoptată între 2010 și 2012, uh, uh, Tupac și Sixpack, Sustenabilitatea a fost o temere de ansamblu. Ne-am temut de reacțiile piețelor uh, de capital și a pieței în general și a trebuit să dăm uh, prioritate acestui criteriu. Și din păcate s-a ajuns la niște măsuri mult prea prociclice, mai mult decât necesar. Nu putem să negăm faptul că au existat anumite efecte pe termen lung pentru sustenabilitate. Unii pot să spună că a fost 1% uh, mai mult în loc de 6%, cum s-a spus. Deci regulile au avut uh, și un impact pozitiv, poate nu la atât de pozitiv pe cât ne-am fi dorit, dar totuși nu putem să spunem că nu au fost deloc eficiente. În ceea ce privește uh, măsurile prociclice, din păcate, regulile nu au fost uh, eficiente pentru a a um, aprofunda uh, prociclicitatea. Um, pro-ciclicitatea. Este motivul pentru care considerăm că ar trebui să existe o revizuire de ansamblu a regulilor, nu doar o simplificare a acestora ceea ce era principala grijă a comisiei. Ei doreau să simplifice regulile pentru că spuneau că sunt prea complexe. Dintr-un anumit punct de vedere, acum nu sunt suficient de eficiente. Acestea despre primele două uh, elemente și revenim la regula de aur de a proteja investițiile, mai ales cele cu o dimensiune europeană. Însă asta mă face să mă gândesc la o propunere a comisiei de acum câțiva ani care mergea exact în această direcție. Deci este o idee mai veche, să sperăm că ea va reveni de actualitate și că se va face mai mult doar o simplificare a regulilor. Însă nu puteți să credeți că regulile fiscale sunt eficiente pentru toate scopurile. În economie ai nevoie de cât mai multe instrumente cu putință, dar regulile fiscale nu pot să îndeplinească obiective diferite cu același nivel de eficiență. Mulțumesc, acum în mod foarte eficient am ajuns la uh, sesiunea Catch de aici și dau cuvântul domnului Marcheș. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, ascultat cu multă atenție prezentarea dumneavoastră. Dumneavoastră ne-a spus că putem uh, Uh, să um, facem să dispare această discrepanță între uh, nivelul uh, PIB-ului. Hm? That could be consensual. So we are, we are... Ne-ați spus că am închis de viața PIB-ului și ați spus acest lucru în urmă cu 2 ani de zile. Mie mi se pare că de fapt suntem într-un cerc vicios uh, și acest lucru va mai dura ceva timp, ceea ce nu poate să aibă decât consecințe nedorite pentru economia reală. Eu nu cred că facem ce trebuie ca să îmbunătățim viața oamenilor în mod concret, în mod semnificativ în prezent și pentru următorii ani. Aș spune mai degrabă că PIB-ul potențial sau devierea de PIB aceste măsuri, de fapt, ne-au limitat capacitatea de a pune în aplicare politici care cu adevărat să favorizeze creșterea economică în, în Europa. Această idee pe care ne-ați prezentat-o astăzi, poate că ar trebui să avem o poziție fiscală mai prudentă. Aș vrea să vă întreb, mai ales pentru acele țări care au un surplus bugetar semnificativ – nu ar trebui acestea să facă mai mult sau vă întreb cum vede Consiliul Bugetar veștile, ă, anunțurile recente ă, pe care le-au făcut guvernul Germaniei și al țărilor de jos în ceea ce privește ă, politica lor fiscală? Și, în sfârșit, apropo de ce tocmai ați răspuns, e clar că cadrul fiscal actual este mult prea prociclic ar trebui să-l modificăm și ați venit cu câteva propuneri. Spuneți că ne trebuie îmbunătățiri semnificative, nu doar mici simplificări. Care ar fi prima prioritate pentru dumneavoastră? Ați schimba regula cu nivelul cheltuielilor sau cum ați schimba în mod semnificativ ca să abandonăm aceste reguli mult prea prociclice? Mulțumesc! Aveți cu siguranță dreptate. Nu există vreun semn că economia europeană ar uh, suferi de o creștere prea intensă și nu mai putem vorbi de uh, eliminarea acestei devieri. Nu pot să dau explicații mai bune decât cele pe care le-am dat deja. Acum nici politica monetară, nici politica fiscală nu mai sunt suficiente ca să stimuleze suficient de mult cererea. Ar trebui să vedem mai bine cum putem să garantăm creșterea economică pe viitor folosind indicele uh, PIB-ului potențial. Creșterea cheltuielilor uh, va fi indispensabilă în um, domeniile pe care toată lumea le știe dacă vrem să avem creștere economică. Trebuie să protejăm mai bine investițiile și evident că avem și nevoie și de politici de investiții prociclice. În prezentarea mea am spus că diferențierea recomandărilor nu trebuie să se limiteze doar la um, structura cheltuielilor. Ar trebui ca și la comisie să se um, facă aceste recomandări diferențiate um, pe mai multe niveluri. Nu știu exact la ce vă referați atunci când ați vorbit despre anunțurile guvernelor din Germania și țările de jos, ei nu folosesc suficient marja fiscală pe care o au, așa cum s-a văzut încă din primăvară. Eu cred că aceste idei se vor schimba din cauza presiunii ajustelor pe termen lung, mai ales în Germania. Poate că ar fi bine să formulăm altfel regulile europene și să avem o mai bună politică de compensare a cheltuielilor. Mulțumesc! Au mai rămas două persoane pe lista vorbitorilor. Domnul Iacolunas din Grecia. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule profesor. Cred că Uh, recomandările dumneavoastră sunt cele mai profesioniste pe care le-am auzit la această comisie, dar eu sunt doar un începător. Mi-a plăcut analiza dumneavoastră. Mi-a plăcut părerea dumneavoastră apropo de instrumente inovatoare de politică monetară și faptul că nu trebuie să ne mulțumim cu indicii din tabela de punctaj, ci să ne gândim cum putem să îmbunătățim concret viața oamenilor domeniul fiscal începe să se amestece în ceea ce mai mult cu domeniul politicii și atunci când facem calcule de uh, balanță comercială, de rată nominală și așa mai departe, nu putem să le, despăr- să le separăm de consecințele concrete pentru uh, politică. Având în vedere situația financiară și fiscală a UE, ce credeți? Ne aflăm acum într-o fază experimentală? Ieri cineva a spus că uh, în politica monetară europeană navigăm în întuneric, dar eu cred că așa se întâmplă și uh, în cadrul politicii fiscale. Care este părerea dumneavoastră? Tare mie că pot să vă fac o conferință întreagă pe această temă și nu avem timp. Aveți dreptate, trăim vremuri extraordinare și faptul că acum politica monetară și fiscală se întreprătrun, nu s-a mai întâmplat asta în trecut. Înainte erau fenomene uh, care se petreceau în alte țări, ca de exemplu în Japonia, avem nevoie de discuții de coordonare mai aprofundate, pentru că dacă vreți să ușurați povara pentru oameni și dacă vreți să distribuiți bani în mod mai echitabil, s-a făcut în unele țări, ca de exemplu în SUA, dar aici regulile jocului sunt diferite. Nu mai suntem în 2009. Și există o limită pe care nici uh, Banca Centrală Europeană nu cred că o poate depăși. Nu am ajuns încă în această fază terminală, dar mai mulți economiști au scris despre uh, acest fenomen și e clar că a devenit uh, prioritar pe agenda politică. Mulțumesc! Mulțumesc! Marac Biolca este ultimul uh, vorbitor. Vă mulțumesc, domnule profesor. Am o întrebare scurtă. Ați vorbit despre stabilizatori fiscali uh, um, automatizați și Mă întreb dacă ați încercat să cuantificați forța acestor stabilizatori. În ce măsură putem să atenuăm um, um, încetinirea creșterii prin intermediul acestor stabilizatori? Ați încercat să evaluați consecințele politicilor monetare prea um, laxe și aveți un punct de vedere despre taxa pe carbon? Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc, domnule guvernator Belca. Mă bucur să vă revăd stabilizatorii, nu am cifre să vă spun, însă s-a făcut un studiu pe această temă de către comisie, nu am cifre la dispoziție. Uh, sensibilitatea bugetelor publice față de schimbările în ciclul economic este destul de mare Și în ultimii 10 ani s-au făcut calcule ca să vedem care ar putea să fie impactul acestor stabilizatori și așa s-au formulat și obiectivele pe termen mediu, astfel încât să vedem cum trebuie stabiliți acești uh, stabilizatori au, uh, automați, pentru că în funcție de situația în fiecare stat și funcție de, de nivelul de um, sensibilitate al bugetului, trebuie folosite stabilizatori diferiți. Dar e clar că există acest impact important al stabilizatorilor care se resimte în conturile publice. Nu pot să vă spun în ce măsură aceste politici monetare mai laxe uh, au influențat, au influențat uh, eventualele mișcări speculative. Din experiența mea cu politica monetară și având în vedere cât de greu este ca nivelul inflației să ajungă până la 2%, uh, mi-aduc aminte încă o dată că nici măcar agregatele monetare nu influențează atât de mult nivelul prețurilor. În politica fiscală avem această problemă suplimentară că nu avem această țintă cu mare bec pentru inflație. Nu știu dacă am înțeles foarte bine ultima noastră întrebare. Puteți să-mi adresați din nou, vă rog? taxa pe carbon. Da, taxa pe carbon la frontiere este o întrebare foarte importantă, un instrument uh, important care ar putea genera un, um, niște venituri comune, însă nu ne-am aplecat asupra acestei, uh, acestei chestiuni Însă s-ar putea să revenim asupra acestui punct în momentul în care vor fi făcute propuneri concrete de taxarea uh, carbonului la frontiere. Mm, este una din posibilitățile de a răspunde problemei reprezentate de schimbările climatice. Va trebui să discutăm acest subiect, însă, după cum am spus, până acum nu am făcut niciun calcul concret. Vă mulțumesc, domnule profesor. Um, Cred că am terminat la timp audierea de astăzi. Cred că a fost una din cele mai interesante la care am participat eu și mi-ar face mare plăcere să mai organizăm alte dezbateri împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc tuturor care au, au fost prezenți la ședința de astăzi. Următoarea reuniune este în data de 6 octombrie. 2 octombrie, urmă, apoi după masa și apoi 3 uh, octombrie uh, dimineața. Vă mulțumesc, domnule profesor Tigesen, pentru prezență, pentru că ne-ați prezentat părerile dumneavoastră și aștept cu nerăbdare să ne revedem. O zi plăcută tuturor!